a adoptat uh, ordinea de zi definitivă care va parvenit. În conformitate cu discuțiile cu grupurile politice, vă propun următoarele uh, modificări. Cele două declarații ale vicepreședintei Comisiei și analtei reprezentante pentru afaceri externe să fie Uh, discutată după discuțiile vis-a-vis -vis de buget și explicațiile Comisiei cu privire la strategia 2020, precum și raportul SORU, se mută de marți după amiaza pe miercuri dimineață înainte de uh, declarația Comisiei cu privire la accesul la finanțare pentru IMM-uri. Dacă există obiecții în acest sens, văd că nu este cazul, atunci uh, ordinea de zi se modifică în consecință, vă rog, domnule Rubic, aș avea o rugăminte. Voturile de joi vor fi foarte voluminoase din nou. Poate că ar fi posibil să începem votarea cu o jumătate de oră mai repede. Imediat ce voi ajunge și la ziua de joi. Ați anticipat puțin. Domnul Royal tocmai se uită destul de urât. N-a fost o intervenție legată de um, orarul de vară sau cel de iarnă, doar vis-a-vis -vis de anticiparea votului. Grupul PPE solicită o, o declarație a în alte reprezentante pentru afaceri externe în ceea ce privește situația particulară a stației Rustavi 2 de televiziune din Georgia pentru uh, miercuri după amiază. Uh, pentru justificare are acum cuvântul domnul Brock. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, aș dori să vă rog ca în pofida altor uh, analize de până acum, să procedăm la această dezbatere deja în această săptămână, pentru că uh, instanța acum are în dezbatere această situație și dacă vom discuta acest lucru în mini-plenar, atunci nu vom putea decât să protestăm eventual dacă o procedăm în această săptămână la dezbatere, atunci poate mai putem uh, opri lucrurile, pentru că trebuie să spunem că nu este posibil ca cu o țară cu care avem un acord de asociere să fie închisă și ultima televiziune independentă și asta într-un an preelectoral. Știu că s-a discutat în prealabil tratarea acestui subiect uh, în uh, noiembrie, dar uh, iată că avem de-a face cu o situație specială și nu v-am rugat până acum niciodată să anticipăm o urgență, de aceea vă solicit susținerea în acest sens. Mulțumesc, domnule Brock. Cine dorește să susțină solicitarea domnului Brock? Cine este pentru această solicitare? Nimeni? Dorește cineva să obiecteze? Doamna Hautal. Uh, like to... Domnule președinte, aș dori să solicit tuturor uh, să nu uh, ia acest punct pe ordinea de zi această săptămână, fiindcă delegația se va deplasa într-o delegație la sfârșitul săptămânii, la prima reuniune de asociere cu Georgia. Ar fi foarte dăunător să avem o poziție acum, ar fi foarte bine, vom avea ocazia să discutăm cu omologii noștri de la guvernământ, de la putere și din opoziție. Și vreau să vă mai spun că s-a, întâmplat un lucru similar uh, în mandatul anterior în ceea ce privește... Era, e vorba de faptul că guvernul a uh, închis uh, un canal de un post de televiziune și cei care acum propun o rezoluție atunci au tăcut mâlc. Și ca copreședinte al adunării parlamentare Euronest sunt foarte îngrijorată că că ne știrbim credibilitatea instituțională prin aceste standarde duble. Nu ne putem permite acest lucru. Situația este uh, destul de grabă în multe parteneriate estice. Vă mulțumesc. Dann lassen wir über den Antrag abstimmen. Atunci vom vota această solicitare. Solicitarea este justificată și discutarea ei miercuri în această plenară. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Bitte schön. Dann checken Sie mal. Vă rog, atunci verificăm și electronic. A votat toată lumea? Încă o dată, a votat toată lumea? S-a închis votul. Solicitarea este respinsă. Ordinea de zi rămâne așadar neschimbată. Doamnelor și domnilor, grupul GUE solicită o explicație din partea vicepreședintei Comisiei și înalte reprezentante pentru afaceri externe cu ocazia aniversării um, a 40 de ani după Marșul Verde din Sahara Occidentală. De asemenea, Um, se prevede să fie introdus pe agenda tot vineri. În susținerea solicitării are cuvântul doamna Sanchez Caldentei. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 6 noiembrie se împlinesc 40 de ani de la Marșul Verde. 40 de ani de ocupare a Marocului, a, din partea Marocului a Saharei Occidentale, în conformitate cu Carta Europeană, Cartea ONU a Drepturilor Omului și a, uh, după ce guvernul spaniol a abandonat această regiune an de-a rândul. Nimeni nu, nu își pleacă atenția asupra acestei regiuni care își păstrează status quo-ul și nu se urmăresc planurile ONU și, de, și ale Uniunii Europene privind drepturile omului. 90.000 de oameni care, care nu pot să trăiască pe, în țara lor uh, de 40 de ani din cauza ocupației marocane. Acum sunt uh, victime ale raidurilor uh, din, din regiunea Urduh, care, din, din taberele de refugiați. Nu putem să închidem ochii. Vă mulțumesc. Dorește cineva să susțină solicitarea colegii noastre? Domnule Lambert. Bine, nu e vorba, nu iau cuvântul pentru că e vorba de aniversarea Marșului Verde, dar această aniversare ar fi avut loc aproape în același timp cu mini-sesiunea plenară de la Bruxelles și, și uh, am, ar fi mai bine să avem această dezbatere la mini-plenara de la Bruxelles. Da, dar asta ar fi o altă solicitare pe care dumneavoastră o formulați, domnule Lamberts. Dumneavoastră faceți referire uh, pozitivă la solicitarea colegii, dar nu, solicita, nu sus, susțineți în mod explicit solicitarea colegii. Domnule Preda. Euh, domnule președinte, în primul rând, cred că e cam de vreme să vorbim despre 6 noiembrie, fiindcă suntem încă în luna octombrie. Știu că comuniștii aniversează de vreme, dar uh, haideți să nu ne grăbim. Și nu cred că e un subiect uh, pentru Parlamentul European. Se dezbate în Spania, da, și în alte țări, dar nu cred că este un subiect de dezbatere în Parlamentul European. Nu văd care este legătura, bine, dacă ar exista poate un schimb cu delegația Maghreb, dar nu înțeleg de ce trebuie să facem asta acum. Vă mulțumesc. Good. Vielleicht. Prea bine. Vă reamintesc că colegul Lambert a spus că putem uh, avea aceste consultări și în noiembrie. Și atunci ați putea dumneavoastră să vă retrageți uh, solicitarea și să redepuneți solicitarea pentru includerea pe ordinea de zi a plenarei uh, din noiembrie acestui subiect. Vă rog. Am la propuesta al señor Lamberts de pasar... Suntem de acord cu propunerea domnului Lamberts de a transfera acest punct de pe ordinea de zi la mini-plenare din, octombrie, din noiembrie. Perfect. Atunci uh, am doar rugămintea ca uh, doamna uh, Zimmer să vină cu această propunere de includere pe ordinea de zi în sesiunea plenară din noiembrie. Colegul Rubic ne-a rugat ca sesiunea de voturi de joi să fie devansată cu 30-40 de minute pentru că avem foarte multe voturi joia. Cine vrea să susțină cererea colegului Rubic? Stați, stați, stați, n-am zis să votăm. Mă bucur că sunteți cu toții în favoarea începrii voturilor mai devreme. Este cineva împotrivă să întreb mai bine așa? Bun. Și atunci vă întreb formal cine dorește să devansăm cu 30-45 de minute sesiunea de voturi din ziua de joi. Este cineva împotrivă? Abțineri? Cred că e prima dată că văd aici uh, unanimitate. Dragi colegi, trebuie să vă atrag atenția în același timp asupra două aspecte. Sesiunea de votare durează 30, 45, 30 până la 45 de minute, o devansăm cu 30 de minute. Asta înseamnă timp de vorbire mai puțin cu 30 de minute pentru reprezentanții grupurilor politice. Și atunci uh, toate uh, solicitările pentru uh, timp de vorbire și contestațiile pentru ștergerea timpului de vorbire vă vor fi retransmise în copie prin e-mail. Da? Bun. Domnule Castaldo, aveți cuvântul. Profito per sottolineare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez un lucru. Joi dimineața, adesea, discutăm despre... De più di mezz'ora. Condivido quello che diceva il collega. Sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Ruzic, însă doresc să subliniez că deseori urgențele nu sunt prea luate în serios. Uh, fie că lipsesc colegii din um, sală sau că nu e timp uh, să fie discutate. N-ar fi mai bine oare să fie mutate în mini-plenară de la Bruxelles? Formulez această solicitare și sper că președinția va putea să ia act de ele și să le analizeze. Am de plină înțelegere pentru cererea dumneavoastră, dar trebuie cu regret să vă informez că miercuri oricum nu avem niciun fel de pardon, joi se corectează vorbitorul, nu există programate urgențe. Joi sunt programate doar dezbateri ordinare. Asta pentru că în octombrie am avut planificate două sesiuni plenare și de aceea pentru a doua sesiune plenară în octombrie nu au fost prevăzute urgențe. De altfel, eh, și joia după amiaza mai este program de lucru. Dacă la asta vă referiți. Și acum ajungem la următorul punct de pe urmea de zi, și anume uh, raportul colegului Ferber despre schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Iată. Doamna Zander pour répondre, Monsieur le Président. Domnule președinte, doar, ca, vreau doar să aduc o precizare și uh, în ceea ce privește lista de timp și posibilitatea de a deplasa dezbaterea la mini-plenar de la Bruxelles. Eu aș dori să vă spun că ar trebui să folosim timpul folosit în cadrul plenarei de la Strasburg. Vă reamintesc că joi după masă Ehm, avem ședință plenară, deci de ce să nu folosim joi după masă, așa cum este prevăzut în tratat. Și după aceea să, să eh, ne gândim la amânarea sau reluarea dezbaterii la Bruxelles. Madame eh, la députée, Madame la députée, peut-être vous n'avez pas écouté. Doamnă deputat, poate nu ați ascultat ce am spus. Nu mă ascultați nici acum. Je parle déjà depuis une de un minut vorbesc cu dumneavoastră, dar din păcate nu mă ascultați. Tocmai asta am spus eu, că avem și joi după masă zi de lucru. Deci suntem pe aceeași lungime de undă. Das Wort hat nun